So, dear members, I will... Dragi colegi, o să încep prin a vă spune că eu voi, președin, voi fi președintele acestei uh, reuniuni, pentru că președinta noastră va sosi uh, cu o mică întârziere pe la ora 17.30, deci cam într-o oră și jumătate și ne-a rugat pe noi vicepreședinții să prezidăm reuniunea în lipsa ei, ceea ce voi face uh, și datorită faptului că începem cu întârziere, vă propun o schimbare la proiectul de ordine de zi uh, care v-a fost trimis. Avem oaspeți de la Uh, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei ca să-și prezinte activitatea. Aș dori să uh, ne asigurăm că se uh, respectă programul prevăzut și deci vă propun să tratăm punctul 5 de pe ordinea de zi înainte de punctul 4. E vorba de proiectul de raport al domnului Hetman. Sunteți de acord cu această schimbare și deci să adoptăm ordinea de zi o întrebare pe care vă adresez. Mă uit la colegi. nu citesc pe chipuri nicio obiecție, deci considerăm că uh, ordinea uh, de zi astfel modificată e adoptată. Trecem la al doilea punct de pe ordinea de zi, adoptarea uh, proceselor verbale ale reuniunii din 26-27 2018, martie 2018, sunt, acest proces verbal este disponibil online. De asemenea, dacă nu se aduc obiecții în timpul acestei uh, reuniuni, să, vă, să considerăm acest proces verbal adoptat. Constat că nu există nicio obiecție, deci considerăm acest proces verbal adoptat. Ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Uh, probabil colegii au văzut uh, expoziția Centrului Comun de Cercetare al Comisiei, care a avut loc la Strasburg în timpul uh, plenară din luna martie. Această expoziție a fost uh, alcătuită din 10 uh, standuri. Unul dintre ele a fost alocat politicii regionale, dar celelalte și celelalte erau importante pentru activitatea Comisiei noastre. Aș dori să urez bun venit doamnei Emanuela Belan, care este șef Um, la mm, relații internaționale interinstituționale de la Centrul Comun de Cercetare. Ea ne va prezenta activitatea centrului, uh, respectiv uh, de a pune la dispoziție autorităților regionale, naționale și locale cu experiența necesară pentru ca uh, statele membre să ia, um, să ia decizii în cunoștință de cauză. Așa cum procedăm de obicei, îi dau cuvântul în primul rând doamnei Belan pentru o prezentare uh, de aproximativ 15 minute, după care voi da cuvântul colegilor pentru întrebări și pentru intervenții. Avem uh, la dispoziție cam uh, încă uh, 40 de minute până la ora 5, deci doamna Belan aveți cuvântul, nu știu dacă este în sală. Da, este. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pentru invitația adresată atât mie cât și Centrului Comun de Cercetare uh, de a vă prezenta uh, activitatea noastră. Aș dori să mulțumesc și interpreților, spune uh, invitata. Mulțumim și noi. Voi încerca să văd dacă ne ajută tehnologia. reprezintă Centrul Comun de Cercetare, care este un serviciu al Comisiei Europene și pentru a vă prezenta foarte pe scurt activitatea noastră. M-am grăbit puțin. Aș dori să vă pun la dispoziție, uh, să vă prezint mandatul centrului nostru. Uh, este vorba de serviciul de cercetare al Comisiei, e vorba deci de un serviciu de o direcție generală de la Comisia Europeană, care a fost înființată în urmă cu 16 ani noi, în calitate de centru de cercetare, un laborator, ne-am îndepărtat uh, de la activitatea inițială, deci medicina nucleară, spre uh, un evantai foarte, foarte vast de subiecte și ne ocupăm foarte mult de gestiunea cunoștințelor. O să revin puțin mai târziu la acest subiect. Noi încercăm să sprijinim procesul de luare a deciziilor, uh, în primul rând pe lângă Comisia Europeană, cooperăm cu și pentru 20 de servicii ale Comisiei, însă, și e foarte important în contextul uh, actual, suntem la dispoziția și mai mult decât uh, dornici de a participa la procesul de luare deciziilor la nivel uh, național, local și regional. Punem la dispoziții date științifice independente, bineînțeles că trebuie să respectăm metodele științifice în vigoare, nu, avem, uh, nu suntem influențați de prioritățile politice, suntem un organism independent și uh, activăm uh, uh pe cicluri de politici, cam 30%, uh, dacă nu mă înșel. 30% 30% din activitatea noastră uh, vizează pregătirea politicilor și restul implementarea politicilor și aici intervine nivelul uh, regional și local. Pentru că uh, politicile europene în marea lor parte sunt implementate la nivel local. Vorbeam înainte despre gestiunea cunoștințelor, knowledge management. Am pornit de la uh, ideea că astăzi e necesar să generăm uh, cunoștințe științifice, dar ne-am dat seama că sunt atât de multe cunoștințe încât este foarte important să ne orientăm cumva să uh, structurăm toate aceste uh, Uh, cunoștințe disponibile, abundența de cunoștințe și deci încercăm să creăm aceste uh, hub-uri virtuale la care participă uh, decidenți de la direcțiile generale, dar și experții, cercetătorii care nu lucrează la Comisia Europeană și care au mandajul de a colecta cunoștințele existente pe un subiect anume, dar și să le prezinte în mod ușor de înțeles și de folosit pentru decidenți. Și aș dori să mai uh, menționez Centrul de Cercetare pentru Politicile Teritoriale. Aveți aici uh, cele cinci centre care au fost înființate până acum. Primul în 2015, în 2016 am creat uh, Centrul de Cunoștințe pentru Politici Teritoriale. O să revin la toate aceste centre puțin mai târziu. Aș dori să vă dau acum câteva exemple uh, sprijinul pentru membrele, statele membre, pentru regiuni. Deci este important atât pentru noi și, cât și pentru dumneavoastră să cooperați uh, cu noi. Din punctul nostru de vedere, cooperarea cu decidenții uh, politici și cu regiunile și cu orașele este foarte importantă pentru că astfel Uh, nu pierdem contactul cu realitatea, uh, urmărim punerea în aplicare a politicilor europene la fața locului și deci primim și un feedback în legătură cu felul în care politicile europene au uh, efecte în realitate. Pentru regiunile uh, Uh, cu care cooperăm. Uh, e vorba de informații, date, date științifice foarte importante, deci uh, consiliere, oportunități de interconectare, schimburi de bune practici așa mai departe. Obiectivul nostru este să punem la dispoziția decidenților locali informații și cunoștințe pentru ca ei să ajungă să configureze politici mai bune pentru cetățean. Aici avem un alt exemplu, platforma privind datele urbane, care e unul dintre instrumentele pe care uh, centrul uh, pe care îl menționam înainte îl pune la dispoziție. Este vorba de Centrul de Cercetare privind politicile regionale, care oferă asistență și dă o mână de ajutor uh, municipalităților și regiunilor pentru ca ele să definească și să pună în aplicare strategiile de cercetare pentru specializare uh, inteligentă. Probabil că cunoașteți această abordare uh, care vizează um, configurarea unor strategii care se bazează pe uh, potențialul și pe specificitățile regiunii respective și care și se bazează pe un uh, proces uh, uh, inclusiv de descoperire a antreprenorilor, să spunem, care implică decidenții politici, mediul universitar, mediul de afaceri, factori implicați pentru a defini și pentru a identifica nevoile și avantajele pe care o regiune le are pentru a folosi mai bine fondurile europene. Centrul de cercetare oferă o serie de instrumente și de mecanisme de consiliere. De exemplu, aici aveți uh, această platformă care este foarte utilă pentru zonele urbane. Aici avem un slide care este preluat chiar de pe pagina de internet. E un fel de grafic, o reprezentare drăguță a datelor uh, referitoare la orașe. Avem date economice privind transporturile, mediul, dezvoltarea urbană, Uh, și așa mai departe și puteți urmări evoluția pe domenii de-a lungul timpului și deci aveți acces la date și la informații. Mă refer la dumneavoastră decidenții, dar și la uh, municipalități care pot astfel să se folosească de aceste date pentru politicile viitoare. Mai avem aici un exemplu. Atlasul atlasul PM2.5. Uh, PM e o analiză care conține cam uh, care analizează 800 de zone urbane care uh, identifică uh, sursele de poluare la nivel geografic foarte detaliat. Sigur că e foarte util pentru decidenți să înțeleagă de unde provine poluarea într-un oraș, de exemplu dacă orașul generează poluarea respectivă ă, din zona ve vecină, dacă e vorba de transport, de sistemul de încălzire, de agricultură și așa mai departe. Deci orașul respectiv are un instrument pentru a, pentru a uh, hotărâ ă, care este soluția mai, cea mai bună la această problemă. Eficiența energetică e un alt uh, instrument care uh, figurează în această platformă privind uh, specializarea inteligentă, S3P Energy. Energia, sau de fapt nu, uh, sistemele de încălzire și de răcire uh, generează mai mult de jumătate din poluarea din orașe, și uh, platforma îi poate ajuta pe decidenții locali Uh, să găsească soluții de eficiență energetică și pentru a trece spre uh, un sistem uh, sau un mix energetic mai curat și mai eficient. Deci, iată un alt exemplu. Reziliența e o altă temă recurentă care este tot mai importantă. Aici avem un model pe care le-au generat uh, experții noștri, care se bazează parțial pe date uh, geografice, dar uh, care au fost modelate la nivel matematic. Cercetătorii noștri pot să-i ajută pe, ajută pe decidenții la nivel local pentru a Uh, evalua reziliența infrastructurii uh, respective uh, în eventualitatea unor situații de urgență și pentru a crește deci această reziliență pe viitor. Mai avem aici un alt instrument foarte recent care a mai fost prezentat la o comisie de la Parlament. Este vorba de monitorul orașelor creative și culturale. Încă o dată este un instrument interactiv, e pe site-ul uh, internet al centrului nostru. Vizează cam 180 de orașe, dacă nu mă înșel, și conține date cu privire la economia și rolul activităților culturale sau ale activităților creative în economia orașului respectiv. Mă gândesc, de exemplu, la muzee, la teatre, încă o dată, este un instrument pe care cetățenii sau uh, uh, administrația locală îl pot uh, folosi pentru a vedea care este poziția mm, orașului în comparație cu alte orașe de dimensiuni asemănătoare și mi se pare interesant acest instrument pentru că, de exemplu, după criza economică am constatat că orașele care aveau o viață culturală puternică, bogată, au reușit să facă față mai bine crizei economice. Deci, încă o dată, poate fi o sursă de inspirație în astfel de situații. E doar o părticică a activității noastre. V-am prezentat doar câteva dintre instrumentele și mecanismele pe care le putem pune la dispoziție avem uh, două uh, publicații pe care le-am pus chiar la intrare cu toate instrumentele pe care vi le punem la dispoziție și uh, ne-ar bucura dacă ați considera că sunt interesante. Uh, celălalt document vizează dimensiunea regională și dacă vă interesează, vă rugăm să ne contactați și cu mare plăcere uh, vă stăm la dispoziție pentru o colaborare viitoare. Acum aș dori să vă prezint inițiativa noastră cea mai recentă, actuală, Science Meets Parliaments and Regions. Știința se întâlnește cu parlamentele și regiunile. E un, uh, pilot, uh, un proiect pilot uh, pe care Parlamentul l-a aprobat în valoare de un milion de euro. Este o inițiativă pe care am lansat-o în 2000 15. Am avut un, evenim- un eveniment cu Parlamentul European la Bruxelles, după care am a lansat uh, această inițiativă cu parlamente locale și naționale. Proiectul pilot a fost uh, validat, a fost adoptată decizia de finanțare și ea vizează trei acțiuni. Prima dintre ele, uh, în valoare de 600.000 de euro, dedicați organizării evenimentelor și taberelor de inovare în uh, capitale, în regiuni, în orașe. Ideea este să creăm uh, oportunitatea și să dăm ocazia uh, la care participanții, deci cercetătorii, dar și decidenții să participe și să dialogueze. Avem două obiective. Pe de o parte, suntem cu toții la curent cu aceste fake news, cu aceste știri false, faptul că discursul politic este poluat, să spunem, de tot felul de neadevăruri, de mm, minciuni. Înainte ca toată lumea să se pună de acord pe o dată științifică de bază. Pe de altă parte, cercetătorii știm că nu prea știu cum să dialogueze cu decidenții politici și viceversa. Și deci uh, aceste uh, întâlniri le uh, permit să se, să se dialogueze și eventual chiar să uh, lanseze un forum pe termen lung pentru a întreține acest dialog. Am identificat și câteva subiecte în jurul cărora se organizează evenimentele respective, dar bineînțeles că ce este și mai important pentru noi e ca subiectul să fie relevant și să fie important uh, pentru decidenții la nivel local. Am putea, de exemplu, să vorbim despre viitorul unei regiuni uh, vinicole, de exemplu, dar și despre mediu, uh, economie și așa mai departe. Tot ce ține de nivelul local. entitățile eligibile sunt ori parlamentele naționale, regionale, um, sigur depinde de structura fiecărei uh, țări, dar chiar la nivel de Consiliu Local ne dorim să finanțăm aceste evenimente, dar și să uh, finanțăm uh, publicarea unor studii pe un subiect. Uh, care să, fie, care să fi fost discutat în acest eveniment. Studii care pot apărea înainte de eveniment ca bază de dezbatere sau să fie publicate după uh, pentru a aprofunda subiectul respectiv. Regiunile au și posibilitatea și le încurajăm uh, să se reunească două sau mai multe pentru a discuta o problemă comună dacă o regiune are o problemă și o alta are o uh, soluție la această problemă, atunci cele două regiuni pot fi puse împreună. Deci ele au această ocazie să uh, stabilească o legătură. Foarte pe scurt, acum mă apropiu de concluzie. Infrastructura de cercetare, doar uh, așa informativ, uh, Centrul nostru comun de cercetare are sedi în cinci state membre, Belgia, Belgia, Germania, Italia, țările de jos și Spania. La aceste sedii avem 69 deci, infrastructuri de cercetare care merg uh, de la infrastructura de cercetare nucleară uh, micro până la proiecte foarte mari. Un alt subiect interesant este deschiderea acestor uh, infrastructuri înspre cercetători, dar de ce nu și înspre uh, companii din statele membre și state asociate. Uh, putem avea proiecte relevante deci dacă ajungem la concluzia că este un uh, subiect interesant pentru centrul nostru și pentru omologii locali, atunci uh, proiectul respectiv poate să fie finanțat, dar în orice caz suntem deschiși și parteneriatelor cu uh, industria pentru a încuraja experiențe și teste care eventual să ducă la noi proiecte și să-și aducă deci aportul la creșterea economică și așa mai departe. mai aveți informații online, dar aș dori în încheiere să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și să vă întreb dacă ceva din ce am spus în prezentarea mea sau uh, ce ați consultat pe internet sau în broșură vă interesează, vă rugăm să ne, constat, să ne contactați, sperăm să vă putem ajuta. Iar acest uh, proiect pilot pe care Parlamentul l-a aprobat mi uh, se pare foarte interesant, suntem dornici să-l continuăm, să-l aprofundăm, avem evenimente, deci să organizăm evenimente în toate statele membre, dacă se poate. Deci, încă o dată, vă rugăm să uh, chipzuiți și dacă considerați că e interesant, atunci să lansăm uh, o licitație online. Mulțumim! Mulțumim și noi, doamna Belan. Aș dori în primul rând să îi uh, întreb pe colegi dacă au întrebări, dacă consideră că sunt subiecte care merită discutate. Nu știu dacă dorește cineva cuvântul. Vă rog, domnul Bogovici. La Centrul Comun de Cercetare. M-ar interesa câteva lucruri. Mai întâi, în legătură, în, sau față de restul lumii, mi-ați putea spune deci în comparație cu secea rând, în ce măsură acest element, aceste dimensiuni de cercetare uh, pot să fie integrate în noile programe, în noul program uh, financiar? Câte state membre colaborează cu dumneavoastră? Câte state membre profită de rezultate? Um, în ce măsură sunt încurajate strategiile de dezvoltare regională în statele membre? Mulțumim. Micile orașe, micile localități uh, care nu dispun de cine știe ce admi- corp administrativ uh, pot și ele să acceseze că uh, gradul de conștientizare a programelor europene în zonele, în regiunile și zonele europene. Vreau să aflu dacă dumneavoastră faceți ceva în sens. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare. În legătură cu schimbul de informații nu doar între orașe sau municipalități, dar uh, și cu organizațiile de pe teren. Există o explicație rațională de ce sunteți reprezentați doar în parcă 5 state membre și nu în toate statele. Somebody who wants to... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întreabă domnul președinte. Dacă nu, aș avea și eu o întrebare. Și anume, pe ce criterii se bazează strategia dumneavoastră și uh, prioritățile pe care ați ales să ne analizați? Deci, la începutul anului intra centrul de cercetare, pe baza căror criterii obiective. If there is no other colleague to... Dacă niciun alt cu doamnei Belan. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebări. Voi încerca să răspund cât mai bine. Prima întrebare s-a referit, dar este în același timp un centru de cercetare și după părerea mea, acest lucru face ca centrul nostru să fie unul special. Semnate cu universități, regiuni, state membre, cu ministere de cercetare ale unor state membre. Criteriile sunt excelența științifică, și um, faptul că avem subiecte de cercetare în comun. Semnăm în continuare multe acorduri de uh, colaborare, cam 100 pe an, și publicăm rezultatele cercetării noastre în comun cu uh, alte organizații foarte variate din lumea cercetării. Deci, până la urmă, nu contează cum colaborăm, avem o cooperare intensă cu organizații din Europa și din afara ei și aș dori să insist asupra specializării inteligente, care este obligatorie în Europa și pentru a răspunde și la întrebarea privind colaborarea cu regiunile, avem, de exemplu, platforma, sfaturile și datele disponibile și avem în momentul de față cam jumătate din statele membre și aproximativ 180 de regiuni care s-au înregistrat și deci cooperează activ cu noi în domeniul specializării inteligente. Dar avem și mult interes din partea noastră în această toamnă, pentru prima dată, vom uh, reuni acești parteneri la Sevilla pentru a discuta subiectul. Cred că este foarte bine că exportăm astfel modelul european. Este văzută această colaborare în orașele mai mici? E greu de spus. Cred că depinde de subiect. Chestiuni ca specializarea inteligentă creează oportunități de uh, cooperare cu o serie întreagă de uh, cooperare, va crește și mai mult. Punerea în comun a informațiilor. Am vorbit despre acordurile um, pe care le avem. Noi avem sedii în cinci țări. Poate nu am explicat eu bine. Nu e vorba de birouri de reprezentare fac parte din sediu. Comisia are clădiri la Bruxelles, la Luxemburg, Ispra, de exemplu, care este cel mai mare centru de cercetare, este al treilea sit al major al comisiei ca număr de angajați. Deci face parte din sediu, este într-una dintre aceste cinci țări, într-adevăr, și originea Centrului Comun de Cercetare este energia nucleară. Deci, inițial, erau instalații nucleare. Mult, majoritatea a fost abandonată, nu se mai lucrează pe energia nucleară, dar aceasta a fost uh, originea din punct de vedere istoric, practic, a centrului concentrăm. Am spus la început că Centrul Comun de Cercetare este independent și lucrează conform unor metode științifice. Pe de altă parte, să ne ocupăm de anumit subiect pentru a sprijini politicile din acel domeniu sau uh, să contribuim la punerea anual programul nostru de lucru. Sper că am răspuns la întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Belan. Că de tip uh, PR, uh, relații cu publicul. Deci, propovăduiți. The need for... Deci vorbiți despre comunicare, de nevoia de a comunica mai mult. Da, încercăm să facem asta. Avem, bineînțeles, o strategie de comunicare. Discutăm mult cu mm, comunitatea științifică despre subiecte științifice. Încercăm să discutăm și cu decidenții de nivel politic și cu publicul larg. La Ispra, de exemplu, în Italia, avem un centru de vizitatori, unde cetățenii pot să aibă acces și să, uh, să vadă concret care este munca noastră. Au răspuns la întrebare? Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Belan, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentare. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi acum. E vorba de stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale domnului Hetman în legătură cu stimularea creșterii și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE. În această discuție, raportorul a subliniat importanța zonelor de uh, din regiunile frontaliere care reprezintă 13% din populația Uniunii Europene, dar care deseori care prezintă acest proiect de raport. Vă rog, domnule Bogovici, scuzele domnului Hetman, care, din păcate, din cauza unui doliu în familie, nu poate să participe la uh, această ședință, trebuie să rămână în Polonia, așa că prezint eu raportul său. E vorba de stimularea creșterii și a colegul nostru se, regăsește, se regăsesc concluziile acelei dezbateri. Colegul nostru a încercat să integreze ceea ce s-a spus în această dezbatere în măsura posibilului în raportul său, în partea în care e vorba de Colegul nostru a lăsat deoparte acest subiect pentru că consideră că ar fi mai bine să se, se uh, confrunte pe zonele frontaliere și nu pe zonele de coastă. Raportul a fost pregătit uh, în colaborare cu raportorii din umbră uh, și, după cum am spus, se face referire în primul rând la uh, prezentarea comisiei de pe 20 septembrie cu același titlu. Introducere se spune că de obstacole uh, care se suprapun și um, fac, sunt, nu permit o eliminate printr-o mai bună conectivitate între regiuni. Nu ne mai vedem, dar ne auzim, spune vorbitorul. Uh, s-ar face, s-ar face economii de legate de o mai bună integrare a acestor regiuni frontaliere. Raportul se concentrează pe trei aspecte. Pe de o parte, încearcă să citeze ființe dificultăți în, ca, în calea întreprinderilor și a mediului de afaceri. Se spune că sunt o serie de obstacole de diferite, de diferite natură care, așa cum am spus, nu permit uh, o liberă circulație simplă a lucrătorilor, de exemplu uh, recunoașterea reciprocă a diplomelor, ca să nu mai vorbim de transporturi pentru a merge la muncă, dar și sistemele uh, de securitate socială sau sistemele fiscale care sunt foarte diferite. Apoi în raport se spune că ar trebui să se, unif- să se uniformizeze legislația privind achizițiile publice și uh, sistemele de securitate socială, sistemele de pensii. S-au adoptat uh, multe prevederi legislative, dar lucrurile ar putea fi văzute mult mai bine, făcute mult mai bine dacă s-ar aplica standarde comune. Mobilitatea, mai ales uh, de cooperare, de o mai bună flexibilitate și încredere um, pentru traficul transfrontalier și se citează de asemenea multilingvismul și um, cunoașterea de limbi străine, deci învățarea mai multor limbi, mai ales în zonelor de frontieră. Uh, mai se vorbește despre problemele refugiaților, uh, care uneori uh, sunt mai ales ale acestor regiuni. O mai bună cooperare între regiuni uh, ar putea aduce soluții Apoi se pune problema serviciilor de sănătate și prestarea de servicii de sănătate la nivel transfrontalier. Sunt o serie de probleme de cooperare la nivel teritorial mai, cu zonele frontaliere. Ambiția Comisiei este ca și după 2020 să existe o finanțare adecvată pentru aceste programe interreg pentru a elimina în continuare birocrație, obstacolele pentru a profita de avantaje. Raportorul consideră că mijloacele financiare uneori nu au fost utilizate 100%. Că vor colabora cât mai bine. Aș dori să fac și eu câteva observații personale acum în legătură cu acest raport. Aș dori să, dea, să dau exemple practice din țara mea la de, de la granița dintre Slovenia și Austria. Sunt o serie de lucruri care se regăsesc în acest raport, dar și se vorbea mult mai mult slovena în trecut. Acum, tratamente protecționiste. Sau și sau pentru refugiați, ruta Balcanilor prin Grecia și statele membre ale UE, uh, dar și prin serul pe care îl reprezintă frontiera. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, iată, avem o atmosferă deosebită aici în sală și totuși ați reușit să ne... Da? Mie îmi va fi mai ușor, pentru că eu voi citi de pe ecranul unui iPad. Deci, încep prin a-i mulțumi raportorului. Legate de transporturi, uh, de locurile de muncă transfrontaliere, îngrijirile de sănătate, serviciile sociale, uh, serviciile de urgență, mă refer aici la poliție, pompieri, etc. Toate acestea se confruntă cu probleme. Inul, spre exemplu, protecției mediului. Uh, Trebuie să ne gândim de asemenea la aplicarea unor uh, stimulente financiare pentru aceste proiecte care ne-ar ajuta probabil să rezolvăm multe dintre problemele cu care ne confruntăm și mai mult decât atât ar putea genera noi uh, locuri. Și dacă tot discutăm despre zonele transfrontaliere și despre uh, strategia cu privire la aceste zone, eu cred că n-ar trebui să uităm importanța zonelor uh, costiere uh, despre care vizează și zonele costiere. Uniunea Europeană trebuie să-și uh, sporească eforturile de susținere, dar nu doar Uniunea Europeană, ci și statele membre. Iată cu uh, o evaluare a posibilelor economii uh, care ar putea fi obținute prin intermediul acestor uh, a, a acestor stimulente. Mă gândesc la economii în, de, în valoare de peste 9 în care loc, locuiesc în aceste zone. Este deci o temă foarte importantă. Aștept să colaborez și pe viitor cu colegii mei. În numele celorlaltor grupuri, nu cred că mai avem oratori sau, mă rog, raportori din umbră. Prin urmare, le dau acum cuvântul uh, tuturor colegilor care doresc să uh, intervină raportorului pentru acest raport prezentat pe tema regiunilor transfrontaliere și eu provin dintr-o asemenea regiune și locuiesc la vreo 5-10 km distanță de chiar trei granițe și zona din care provin eu folosește când vine vorba despre sensul acestor proiecte sau importanța acestor proiecte, eu cred că ar trebui uh, să nu ezităm în a spune că toate proiectele pentru zonele transfrontaliere sunt încununate de succes în ajutorul CFM, Ah, ei bine, din propunerea din 2 mai a Comisiei Europene ah, reiese că pe viitor, în viitorul CFM, ah, se vor aloca 9,5 miliarde de euro programelor care vizează statele, zonele transfrontaliere. Iată o creștere substanțială bugetare în toate documentele relevante. Sănătatea este o temă foarte importantă. E să-și asume Uh, responsabilitatea când vine vorba de stabilirea uh, sistemului uh, de asigurări de sănătate care se aplică în cazul persoanelor care sunt tratate într-un alt stat decât statul de reședință. Bine, există o serie de, de meri asistența sau uh, sistemul de sănătate care este responsabil pentru a, a achitarea unor îngrijiri de sănătate, pentru că Uniunea Europeană și Comisia Europeană s-au îngrijit ca pe viitor statele membre să fie ele cele care stabilesc care este sistemul de sănătate responsabil. Despre asta se vorbește de asemenea și în uh, comunitatea uh, regulilor în care se aplică sistemelor de, de sănătate. Ei bine, sper că acest manual va veni într-adevăr, se va transforma în, într-adevăr în realitate securitate și ar mai exista un al doilea instrument despre care vorbește Comisia Europeană, acele convenții europene transfrontaliere. Ei bine, până la urmă uh, oferă posibilitatea utilizării unui uh, sistem juridic uh, Uh, ca baza unor proiecte în, uh, transfrontaliere. Deci, iată, în cazul uh, proiectelor transfrontaliere nu se aplică ambele sisteme juridice ale celor două state care sunt învecinate. Ei bine, toate aceste idei vor, se vor concretiza în amendamente pe care le voi depune la acest raport. Cam atât aveam eu de spus. Dacă nu mai există alte persoane care doresc să intervină, îi dau cuvântul poate mai înainte de toate Comisiei Europene, care va avea posibilitatea, dacă dorește, să intervină pe marge, Vă dăm cuvântul pentru a răspunde la toate întrebările adresate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuză pentru calitatea vocii mele. Fără voce și fără lumină nu cred că ajungem prea departe astăzi reprezintă Regio